Good morning. I will speak in Spanish, please. Use Bună dimineața, vă rog să luați loc și să vă puneți și căștile pe urechi, pentru că voi vorbi în limba spaniolă. Începem uh, sesiunea dimineață cu adoptarea ordinii de zi. Dacă nimeni are nimic de obiectat, se consideră ca fiind adoptată. Nu sunt comunicările președinției, deci trecem uh, la primul punct, și anume audierea publică privitoare la planul comun de acțiune cuprinzător GCPOA opțiuni strategice ale Uniunii în cazul retragerii certificării de către SUA. E un acord care e, în fine, se numește plan de acțiune cuprinzător, dar este vorba despre planul de, planul, acordul nuclear cu Iranul și dacă statul, Statele Unite se retrage în, din acest acord cu Iranul, trebuie să vedem care vor fi consecințele Eh, bun venit eh, celor doi experți eh, de astăzi, domnul Cornelius de Alvar de la Carnegie Europe și doamna Eli Geran Maie de la Consiliul European pentru Relații Externe. Pe 14 februarie 2018, președintele Trump a făcut presiune asupra Congresului și aliaților SUA ca să se ajusteze planul de acțiune cuprinzător comun înainte datei 12 mai 2018, amenințând cu noi sancțiuni adresa Iranului dacă nu va fi satisfăcut de rezultatul negocierilor. În ultimele săptămâni, președintele SUA a dat semnale îngrijorătoare cu schimbările din administrația sa, numind personalități care ar putea pune sub semnul întrebării viitorul acordului nuclear cu Iranul. Parlamentul European, repetate rânduri, a sprijinit total acordul, asta ne însemnând că noi nu avem dezacorduri cu Iranul sau că aprobăm uh, situația internă din Iran uh, și politicile sale și așa mai departe, dar considerăm că acest punct uh, al acordului trebuie să fie tratat dincolo de cadrul acordului și lumea nu va fi mai sigură fără acest acord, ci din potrivă. Reintroducerea de sancțiuni de către SUA ar afecta în mod direct companiile europene care au investiții în Iran. Însă nu ar avea același efect, nu ar afecta direct exporturile iraniene de petrol. Uh, și atunci, care ar fi impactul estimat asupra economiei Iranului? Ce ar putea face Uniunea Europeană pentru a proteja companiile europene care au investiții în Iran? De la venirea la putere, președintele Rouhani uh, a uh, sporit relațiile comerciale și economice cu China, Iran, uh, pardon, India, Pakistan și Azerbaijan, un proces care a început în perioada în care statul s-a aflat sub sancțiuni internaționale. Care ar fi consecințele geopolitice și geoeconomice ale reintroducerii sancțiunilor? Putem prevedea o alineare crescândă a Iranului cu China și Rusia? Ce implicații ar, fi, ar exista în politica internă a Iranului dacă SUA s-ar retrage din acordul nuclear? Sunt uh, unii care spun că guvernul Rohani uh, ar ceda pre, presiunilor așa numitilor șoim și nu ar mai aplica protocol adițional al tratatului de neproliferare, astfel reducându-și cooperarea cu Agenția Europeană a Energiei Atomice, IAEA, și atunci, în acest scenariu, Iran formal ar continua să uh, respecte acordul nuclear, ceea ce ar împiedica restului statelor, statelor din acord să reintroducă sancțiuni. Ministrul de afaceri externe al Iranului a spus că Iranul va răspunde în mod serios și proporționat la reintroducerea sancțiunilor din partea Statelor Unite. Unii experți spun că Iranul ar putea utiliza această neimplementare selectivă ca un incentiv, uh, un stimulant pentru a negocia cu statele E3 plus 3. Considerați că este un scenariu posibil. Care ar fi, credeți dumneavoastră, posibilă reacția Iranului și cum ar uh, afecta o retragerea Statelor Unite arhitectura internațională neproliferării? Aș mulțumi experților dacă ar putea răspunde acestor și altor uh, întrebări care credem noi că sunt importante ca să știm cum să reacționăm în fața acestei posibile situații. Da, în primul rând, cuvântul domnului Adebar uh, pentru a ne vorbi timp de 10-15 minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Noi vorbim limba engleză. Mulțumesc pentru invitația adresată. Mulțumesc pentru staff, mulțumesc staffului secretatului pentru că organizează acest eveniment. Mulțumesc colegii Eli pentru prezentarea comună. Deci astăzi ne vom uh, ocupa de o chestiune care este urgentă. Mă rog, asta e valabil pentru toate dezbaterile despre Iran în ultimii 5 ani, pentru că E un subiect uh, care întotdeauna e bine de discutat la timp, poziția europeană în legătură cu Iranul. Și nu e vorba de retragerea din acord. Uh, cumva totuși suntem în întârziere pentru că asta deja s-a întâmplat de fapt în octombrie. E vorba de o chestiune pur internă. SUA, președintele SUA a refuzat deja să certifice respectarea acordului de către Iran. Acum uh, e un termen uh, de, uh, în 12 mai despre care, s-a, despre care a vorbit președintele, moment la care președintele Trump ar putea reintroduce sancțiunile în SUA. Și va trebui la timp pentru că tocmai am fost la Teheran și am vorbit cu politicieni de acolo și vă pot spune că cu greu am putut apăra pozițiile Euro- Uniunii Europene, deci e bine că acum am ocazia să uh, ofer detalii despre posibila poziție europeană a și cu mine am hotărât să facem prezentări comune, adică eu voi uh, prezenta cumva tabloul general uh, al situației uh, din punct de vedere european, apoi colega mea va prezenta detalii ale posibile reacției europene. Eu spune că nu e vorba doar despre a salva acordul, dacă e să vedem ce, cum am ajuns în poziția asta și în situația de astăzi, în mod inevitabil trebuie să ne întoarcem la 2003 și începutul acestor negocieri și aș dori să vedem care sunt interesele Uniunii Europene și care au fost ele de la 2003 încoace. Putem să vorbim de trei seturi de interese. În primul rând, primul interes al UE a fost să preîntâmpine uh, o situație în care Iranul ar deține bomba nucleară. În al doilea rând, la fel de urgent ca astăzi, ca în 2003, să prevenim un alt război. E mai urgent astăzi, dacă, chiar dacă vedem ce scrie președintele Trump pe Twitter. Și, în final, e în interesul UE să dovedească că este un actor implicat, că e relevant pe scena mondială. Așa era și în 2003, dar așa este și în ziua de astăzi. Deci, în legătură cu primul punct, deci principalul interes al UE de a preîntâmpina situația în care Iranul deține bomba nucleară, avem acest instrument, GCPOA, Planul Comun de Acțiune Cuprinzător. Deci e foarte important, dar nu trebuie doar uh, păstrat, ci trebuie și pus în aplicare în mod strict. Dezbaterea din Uniunea Europeană cumva a trecut uh, de la se concentra pe punerea în aplicare a GCPOA la doar a examina uh, rapoartele IAEA care confirmă faptul că Iranul respectă acordul, dar în niciun caz Uniunea Europeană nu trebuie să închide ochii la ce se întâmplă în uh, această țară uh, ca doar să uh, satisfacă Iranul și să, mă rog, să limiteze la un document de lucru. Da, e un document de lucru, dar Uniunea Europeană ar, fi, ar face bine să vadă dacă și cum se pune în aplicare acest plan comun de acțiune, să aibă inspecții mai serioase atât, atât, atât timp cât apar suspiciuni, trebuie văzut ce se întâmplă la fața locului și acum trec la cea de-a doua parte a unei stricte implementări a GCPOA, și anume Vorbim despre clauzele de caducitate. Știe toată lumea că acest plan uh, este limitat în timp dintr-un motiv foarte întemeiat, pentru că altfel nu ar fi existat un acord comun uh, voluntar din partea Iranului, cel puțin. Iranul nu ar fi căzut de acord să-și limiteze programul nuclear. Discuțiile în legătură cu clauzele de caducitate trebuie să ne facă să realizăm că dacă și când GCPOA este de plin uh, pus în aplicare pentru 10-15 ani, în acel moment, Iranul va fi diferit de Iranul dinainte de planul comun de acțiune. Dezbaterea privitoare la clauza de caducitate se referă la faptul că se pare că atunci Iranul ar fi liber să uh, urmeze un program industrial nuclear și ar putea obține bomba nucleară, dar dacă și când se pune în aplicare acest plan comun, Iranul va fi ratificat protocolul adițional și va continua să fie membru plin al tratatului de non-proliferare nucleară cu aceste măsuri de salvgardare, dar e corect să începem discuția eh, la nivel transatlantic, eh, eh, vorbind despre ce înseamnă faptul că GCPOA e limitat în timp. Și acest dialog trebuie să se concentreze nu doar asupra Iranului, ci și asupra întregii regiuni și a, a, a fundalului multilateral Asta uh, înseamnă că putem include zone de norme uh, convenite comun uh, cu procesul de ratificare al protocolului adițional în regiune și mai ales regiunea Golfului Persic și trebuie să încercăm să găsim moduri pentru ca să găsim uh, prevederi uh, obligatorii pentru puterile regionale, pentru, uh, nivelul de, pentru regimul de neproliferare și prima prioritate ar fi să prevenim existența bombei nucleare în Iran. Nu e vorba doar de Iran. Arabia Saudită, de asemenea, mm, s-a referit la perspectiva de a cumpăra o, sau de a dobândi o armă nucleară dacă Iranul o va avea. În fine, Iranul uh, spune că niciodată nu va avea bomba și respectă GCPOA, dar Arabia Saudită tocmai va do, va, se va dota cu un program nuclear civil și intenționează să mențină o capacitate de îmbogățire a uraniului. Și în acest sens, acest dialog regional, care e important pentru a preveni orice fel de uh, existență a bombei nucleare în uh, Golful Persic, dialogul trebuie să includă și energia nucleară la nivel civil. E important pentru Europa să spună că orice fel de programe de energie nucleară în Arabia Saudită trebuie să respecte uh, acordul MTT și că uh, deci de neproliferare și că să respecte măsurile de salvgardare. UE trebuie să lucreze cu SUA, să vedem cum anume și când companiile SUA ar putea să ajute uh, acest program nuclear saudit. SUA a acordat uh, a, uh, susținere uh, la început acordului programului nuclear în Iran și ce s-a întâmplat atunci e important pentru a înțelege ce se întâmplă la ora actuală în Arabia Saudită. Și ultimul punct, și anume dialogul regional. S-a făcut o propunere de către Ministerul de Externe iranian uh, la conferința de securitate de München în acest an să ne reîntoarcem la rezoluția Consiliului ONU 598 prin care s-a încheiat, s-a pus capăt războiului dintre Iran și Irak care solicită statele membre să aibă un dialog sub auspiciile ONU. E un lucru pe care ar trebui să-l examineze atent Uniunea Europeană. Apoi, uh, despre evitarea războiului, astăzi este o prioritate mai urgentă decât astăzi decât în, astăzi decât în 2003. Dar întorcându-mă la 2003, trebuie să vedem din ce motive e așa de volatilă și conflictuală regiunea în acest moment. Pentru că, până la urmă, avem de face cu consecințele invaziei Irakului. Aici, pentru că invazia Irakului a fost motivul pentru care s-a creat E3 și pentru care s-au implicat europenii în dosarul nuclear iranian. Însă, Iată, încercăm să uh, ne adaptăm situației care s-a creat de atunci în regiune și acum evitarea războiului înseamnă să nu existe activități militare nu doar în Siria, în Yemen, ci și în mai recent uh, ceea ce se întâmplă uh, <laughs> între Israel și Iran pe teritoriul sirian. De aceea e bine că Uniunea Europeană Uh, să se ocupe de programul de uh, misiile uh, iranian, să se ocupe ca de o chestiune de securitate și dialogul regional, din nou, e elementul pe care trebuie să pun accentul europenii, ca țările din regiune să se reunească, să aibă convorbiri despre securitatea regională, după cum și cere rezoluția 2231 a Consiliului de Securitate ONU, prin care se creează GCPOA. Însă, din nou, nu e vorba doar de Iran aici. Arabia Saudită și are rolul de jucat în conflictul din Yemen. Pentru mm, că, că Parlamentul European a votat uh, rezoluții în legătură cu interdicția vânzării de arme către Arabia Saudită. Asta e partea unei întregi dezbateri. Aici Uniunea Europeană este cea care trebuie să găsească soluții ca actorii regionali să se reunească la masa discuțiilor Uh, ca să-și uh, uh, reunească eforturile pentru a evita o situație de război și, în final, capacitatea, de, a, capacitatea UE de a fi un adevărat actor în regiune. Până la urmă, această capacitate se referă la credibilitatea UE și la coerența acțiunilor sale. Motiv pentru care Uniunea Europeană e, e, foarte bine face că, depi, că apără ferm GCPOA și că menține toate prevederile acestui plan comun. Asta înseamnă că orice s-ar întâmpla pe 12 mai, Uniunea Europeană ar trebui să uh, respecte procedurile GCPOA, deci orice fel de pretinsă încălcare a oricărui mem- membru al planului trebuie uh, trecută prin mecanismul de soluționare a dis- disputelor, al uh, mecanismului comun și trebuie urmată procedura GCPOA când e vorba de încălcări coerența și credibilitatea. Bun, ă, aceste elemente înseamnă că trebuie ă, ă, avute convorbiri și cu Iranul și cu SUA în mod constructiv, dar și în mod critic. Am menționat un număr de puncte referitoare la Iran. Deci coerența Uh, trebuie respectată și în ce privește inspecțiile AIEA, apoi propuneri privitoare la convorbiri regionale legate de securitatea nucleară și programe civile nucleare, dar și conflictele din zona. Bun, uh, s-a menționat foarte mult deficitul comercial, uh, relațiile comerciale între Uniunea Europeană și Iranul. E o chestiunea unde Iranul consideră că Uniunea Europeană ar putea face mai multe în împrejurările actuale, dar ar trebui cu siguranță să facă mai multe când și dacă SUA s-ar retrage din acord și nu-și mai respectă obligațiile. Iar uh, referitor la o atitudine constructivă și critică față de SUA, o conlucrare cu ele, cred că în ciuda tuturor uh, celor relatate în media, e important ca europenii până la termenul de 12 mai să conlucreze cu SUA pentru a găsi o bază comună. Sigur că SUA înseamnă mai mult decât președintele său și sau, în acest sens eforturile liderilor europeni și liderilor statelor membre de a uh, avea convorbiri cu SUA la diferite niveluri sunt eforturi foarte importante mm, mi-am inteles că un raport al Parlamentului European uh, privitor la Iran uh, vorbea de o viitoare strategie pentru Iran. Uh, poate e bine să ne gândim și la asta. Federica Mogherini, Theresa May, Emmanuel Macron și Angela Merkel, cei 4M, trei dintre ei probabil vor fi la Washington înaintea termenului de 12 mai și e important să existe convorbiri și la acel nivel în încercarea de a transmite un mesaj ferm din partea Uniunii Europene. Asta înseamnă că Uniunea Europeană uh, își uh, respectă poziția pe baza intereselor pe care le-am înfățișat aici. Nu înseamnă să încurajăm niciun fel de escaladare, dar de asemenea nu înseamnă să se retragă Uniunea Europeană, să nu mai respecte principiile pe care e fondată să încerce să aibă o reacție fermă, dar pentru asta Uniunea Europeană trebuie să vadă la nivel intern, în statele membre, cât de departe sunt dornice să meargă statele membre când a venit sau dacă va veni ter, termenul de 12 mai, credibilitatea și coerența. Acum, Uniunea Europeană trebuie să concreze cu ONU. NCPOA este un document sub egida ONU Rusia și China, în ciuda diferențelor de vedere în alte probleme, aici sunt parteneri coerenți ai respectivului plan și dacă și când Consiliul de Securitate nu va putea lua o hotărâre în ce privește planul comun de acțiune cuprinzător, UE ar trebui să încerce să conlucreze și cu adunarea generală ONU ca organ care poate reprezenta comunitatea globală a națiunilor. Și în final, tot ce am spus acum nu e nicio garanție de succes, desigur. Însă capacitatea de a fi un actor și de a fi recunoscut în Uniunea Europeană ca un actor credibil și coerent, până la urmă nu depind doar de succesul acțiunilor sale, ci depind toate acestea de a avea politici uh, de a uni statele cu instrumentele corespunzătoare, dar vom vedea asta ulterior. Și Uniunea Europeană trebuie să fie recunoscută și de alți actori, în capacitatea sa de a avea o acțiune coerentă și consistentă. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc și acum uh, are cuvântul uh, cealaltă invitată și anume doamna Geran Maier. Vă rog. Bună dimineața tuturor, mulțumesc domnule președinte, mulțumesc organizatorilor acestei audieri, mulțumesc tuturor pentru timpul alocat astăzi. Mi s-a cerut să mă concentrez în comentariile mele pe felul în care uh, europenii pot să um, salveze și să salvgardeze acest uh, acord nuclear, așa cum a spus și colegul meu. Mai avem termen o lună de zile până ce președintele american va lua o decizie și mm, cred că aici uh, autoritatea executivă e completă pentru președintele american, în ciuda unor voci uh, mai moderate care uh, l-ar putea sfătui să păstreze acordul, el are prerogativul să decidă altfel. În săptămânile ce vor urma, pe măsură ce termenul limite se, apro se apropie, eu cred că administrația SUA uh, va face presiuni în continuare pe lângă Germania, uh, Regatul Unit și Franța, uh, ca să ia măsuri care să accepte încărcarea unilaterală a acordului de către Statele Unite sau, și mai rău decât atât, europenii să devină complici la aceste acțiuni. Cei din E3 eh, cred că s-au descurcat foarte bine, au încercat să reziste presiunii și acum am văzut cum eh, a fost numit John Bolton și Mike Pompeo. Eh, numirea acestora arată că poziția SUA se va consolida uh, și pentru asta va fi nevoie să fie adaptată poziția în Uniunea Europeană, mai ales în cadrul E3. Discuțiile trebuie să fie purtate în termeni mult mai uh, fermi. Pompeo și Bolton vor fi cei care vor conduce uh, discuțiile și nu echipa mai moderată condusă de fostul secretar de stat. După cum a spus colegul meu, în următoarele săptămâni vor fi mai multe vizite la nivel înalt. Președintele Macron, doamna cancelar Merkel vor uh, face o vizită oficială. Se va discuta despre acordul nuclear la Washington. Și pe parcursul acestei luni, eu aș sublinia care sunt cele patru domenii pe care ar trebui ca guvernele europene să se axeze. Mai întâi, trebuie să mențină o poziție fermă și unită între statele membre UE împotriva măsurilor uh, SUA care ar încălca în mod unilateral acordul sau, uh, mă rog, poate chiar colectiv. Și, totodată, ar trebui să existe o deschidere de a conlucra cu Statele Unite pentru a vedea care sunt îngrijorările acestui stat, ce se întâmplă cu programele nucleare după ce se apropie data expirării. Și apoi trebuie discutate și alte chestiuni ce țin de Iran cu Statele Unite ale Americii. Apoi, Uniunea Europeană trebuie să-și organizeze acțiunea foarte bine pentru a spori efectul de pârghie cu Statele Unite. Pentru asta, Europa nu ar trebui să scoată toți așii din mânecă chiar la început, pentru că ar putea exista un efect de recul. Am văzut care este tactica de negociere cu membrii Congresului a președintelui uh, Trump pe chestiuni cum ar fi migrația. Când se fac concesii mult prea repede, acestea adesea fac ca pretențiile celorlalți, părții adverse, să fie din ce în ce mai mari și să vedem cum își joacă cărțile cu toții pentru a maximiza efectul. La ora actuală sunt niște dezbateri în ceea ce privește sancțiuni adiționale pentru Iran. E vorba de probleme regionale și de programul uh, uh, rachete. Și mi se pare că ar trebui să fim foarte atenți la succesiunea evenimentelor. În al treilea rând, europenii trebuie să sporească lipsa predictibilității, pentru că n-are rost să ne pripim, n-are rost să permitem președintelui uh, Um, Americii să țină o state cu un acord ONU în mod periodic. Trebuie să existe discuții cu omologii din administrația uh, americană, trebuie să vedem cum se poate repara totul din punct de vedere legislativ sau politic pentru a uh, reduce incertitudinile legate de acest acord. Aici uh, s-a vehiculat uh, ideea de a extinde calendarul, calendarul pentru uh, derogări. În ceea ce privește, de exemplu, uh, sancțiunile secundare ale SUA impuse prin acordul nuclear. Și apoi e vorba de felul în care putem uh, schimba un pic discursul. Sub uh, regimul Obama a fost vorba de niște decizii care n-au fost, politi- fost politicizate, ci uh, au uh, trecut printr-o altă procedură. Aceasta trebuie să fie o pretenție fermă a Europei. Trebuie să facă tot posibilul pentru ca acordul să continue. Și, nu în ultimul rând, trebuie să avem un plan serios de urgență în cazul în care eforturile nu dau roade. O să intru în detaliu cu privire la cum trebuie să arate un plan de urgență, dar înainte de a face asta, doresc să subliniez care sunt prioritățile strategice pentru Europa și apoi pentru Iran, din punctul meu de vedere, în ceea ce privește JCPOA. Pentru Europa mai întâi. Așa cum a spus colegul meu, e vorba de cum determinăm, cum facem ca Iranul să își respecte angajamentele principale. Noi suntem o comunitate internațională. Trebuie ca în calitate de comunitate internațională să avem uh, acces la informații cu privire la programul Iranului. Ce poate Iranul să facă în așa fel încât să-și respecte angajamentele în ciuda atitudinii SUA? Și apoi, în al doilea rând, să zicem că președintele SUA într-adevăr decide să se retragă din acord. Întrebarea care se pune este dacă Europa poate să ajungă la un divorț uh, decent cu SUA, nu să fie scandal. Nu vrem să avem uh, măsuri uh, comerciale, să avem uh, obstacole din acest punct de vedere, ci ar trebui să fie obținute niște garanții politice. Prioritatea pentru Iran acum. Este foarte greu să ne dăm seama de pe acum care va fi reacția Iranului. Noi, observatorii internaționali, până acum, am văzut că Iranul dă, răbdare de, dă, dă dovadă de răbdare uh, strategică în ceea ce privește chestiunea nucleară și atitudinea SUA. Dar retorica din ultime săptămâni a devenit din ce în ce mai dură cu privire la ce opțiuni are Iranul la dispoziție. Și nu e totul pur teoretic, ci în ultima vreme au fost uh, făcute amenințări uh, în ceea ce privește um, sporirea Uh, sporirea îmbogățirii uraniului cu 20% chiar. Nu avem de unde să știm că lucrurile vor sta chiar așa, dar mi-am dat seama că Iranul va fi foarte atent la ce face Europa în tot acest context și se va face o evaluare atentă despre ce înseamnă menținerea acordului nuclear și dacă această, acest acord mai poate menține securitatea națională a Iranului. Iran vrea, va vrea să câștige jocul internațional al plasării vinei, va dori să preîntâmpine un colaps uh, la nivel politic și economic în ceea ce privește reangajarea cu comunitatea internațională. Aici nu i-a avut în vedere doar Europa, ci și China, India, Corea de Sud, țări care au uh, făcut avansuri economiei iraniene. Și Lumea se va uita la Europa dacă Europa oferă suficiente stimulente Iranului pentru ca Iranul să poată să vândă acest acord în circumscripție acasă. Dinamica politică din Iran este foarte tensionată acum, iar opinia publică și sprijinul pentru acest acord scad. Nu se vede dacă acest acord oferă beneficii economice sau securitate. După luna mai va exista o perioadă de grație, în așa fel încât să aibă loc consultări între Europa și Iran. Nu știu dacă printr-o comisie comună sau într-un format separat. În orice caz, se va pune problema dacă europenii vor putea oferi un proces sau un mecanism prin care sancțiunile secundare din partea Uh, Americii să fie preîntâmpinate pentru întreprinderi și alții. De exemplu, dacă președintele SUA hotărăște să nu ridice sancțiunile, atunci există oare vreun mecanism care să pună piedici implementării acestora? Fiind dată această situație și dacă Trump se retrage, aș uh, face următoarele recomandări. Mai întâi, E3 ar trebui să, vor trebui să construiască o coaliție mult mai mare. Și, în primul rând, ar trebui să începem cu celelalte state membre ale Uniunii Europene. Să fie consultări și discuții conduse de SAE, de exemplu. Dar lucrurile ar trebui să meargă chiar dincolo de asta. Și ar trebui să fie implicate nu doar China și Rusia, care sunt parte a acordului, ci și economii asiatice, cum ar fi Japonia, Corea de Sud și India. Și aceste state sunt la fel de îngrijorate de riscul proliferării dacă acordul cade. E o regiune din Orientul Mijlociu apropiată de acestea, cum de altfel este apropiată de noi, și toată lumea este îngrijorată de impactul pe termen lung în ceea ce privește uh, sancțiunile secundare și deci trebuie construită aici o coaliție. Și ca parte a coaliției, Franța și Regatul Unit trebuie să se gândească foarte, foarte atent ce pași sunt de urmat la nivelul, de luat la nivelul Consiliului de Securitate ONU, în strânsă legătură cu acordul nuclear. Din păcate, pentru europeni vor trebui luate niște decizii destul de incomode cu Rusia și alții, dar mi se pare că pot să fie obținute niște relații uh, pentru interesul comun. Și apoi, guvernele europene și sectorul privat vor trebui să vadă ce fel de derogări pot fi obținute față de implementarea sancțiunilor secundare potențiale din partea Americii, pentru că ar putea fi vorba de niște sancțiuni destul de extinse. Dar ar putea fi restricționat și ar, ar putea uh, viza niște sectoare importante pentru Uniunea Europeană, cum ar fi energia, aviația, serviciile financiare și așa mai departe, sau serviciile auto. În, negut, în, în, în trecut, mă scuzați, s-au mai negociat pe chestiuni de acest gen cu privire la uh, posibilele exceptări de la sancțiuni și mi se pare că nici de data aceasta nu trebuie să pierdem din vedere această posibilitate. Și un alt subiect controvers, este un subiect controversat la Bruxelles, însă mie mi se pare că ar trebui să uh, avem în vedere regulamentul cu privire la uh, blocare și să vedem ce alte opțiuni există. Dacă SUA într-adevăr dorește să părăsească un acord internațional, atunci Uniunea Europeană trebuie să arate că poate să aibă planuri de urgență și regulamentul european oferă, pentru blocare oferă un tipar în acest sens. Multinaționalele își dau seama că sunt legăturile financiare dintre Uniunea Europeană și SUA și că din cauza acestora este foarte este foarte greu să obții un impact concret cu un asemenea regulament de blocare. Dar să nu uităm că situația e specială acum. Simplul fapt că se discută despre acestea în următoarele luni ar putea să ne ofere o marjă de manevră politică, în așa fel încât să se obțină derogări, exceptări, după cum vă spuneam, să fie un divorț uh, pe cale amiabilă, dacă tot e să se rupă acordul. Și apoi, guvernele europene deja se gândesc la problemele bancare și financiare, care apar în ceea ce privește implementarea acordului nuclear. Acordul nuclear este un acord care implică două părți. Uh, Iranul trebuie să respecte capitolul cu implementarea și apoi e vorba de toate anexele care trebuie respectate cu privire la cooperarea economică. Și partea grea e referitoare la ce ține de Iran, pentru că acolo trebuie să apară reforme la nivelul sectorului bancar, la nivelul uh, foi de parcurs cu privire la finanțe. Sunt însă căi prin care Uniunea Europeană poate oferi ajutor tehnic, asistență în acest domeniu. Și asta după decenii de sancțiuni. De exemplu, putem avea în vedere modul în care Banca Europeană de Investiții ar putea interveni în așa fel încât să ajute companiile europene care caută uh, metode alternative bancare și forme de cooperare cu Iranul uh, fără a avea nevoie de SUA. Și apoi trebuie să menținem uh, ușa deschisă către, pe, pentru Statele Unite pentru a, a se reîntoarce în acord, ori pentru această administrație, ori pentru o alta. Pentru că acest acord, sincer, funcționează mult mai bine dacă toate părțile sunt implicate. Și fiind dat că ajung la sfârșitul intervenției mele, fiindcă expiră timpul, iată, a șasea și ultima recomandare este să fie transmise mesaje aliaților noștri, dar și Iranului. Trebuie să arătăm că a salva acest acord nu este un lucru strâns legat de Iran. Dorim să menținem uh, securitatea globală, dorim să uh, ținem în frâu amenințările într-o regiune foarte aproape de Uniunea Europeană, într-o regiune strâns legată de tot ceea ce ține de conflict și de război. Sunt uh, lucruri la care europenii sunt uh, de obicei sensibili. Mulțumesc! Deci, vamos a entrar în debat. Mulțumesc. Acum începe dezbaterea. Dau în primul rând cuvântul domnului eurodeputat Arneliț, care vorbește în numele domnului Knut Fleckenstein, care este raportorul nostru responsabil de relațiile cu Iran. Mulțumesc. Thank you very much. Um... Uh, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Uh, mulțumesc și invitațiilor pentru informațiile oferite. Vorbesc în numele colegului Kurt Fleckenstein, care n-a putut să fie astăzi alături de noi, dar care ne trimite salutări cordiale. Însă vreau să spun că ce, ce spune domnia sa uh, este pe deplin sprijinit și de mine. Ca raportor pentru Iran aș dori să subliniez importanța audierii publice de astăzi privind planul comun de acțiune este esențial să discutăm alternativele politice pentru Europa în cazul decertificării acordului de către Statele Unite. Acordul cu Iranul este un factor de securitate pentru Orientul Mijlociu, Europa și restul lumii. Anularea acestui acord, sigur, va periclita poziția politicilor moderați din Iran, care contează foarte mult pe acest acord. Denunțarea acordului va întări aripa radicală din Iran și va duce la o revitalizare a programului nuclear, precum și la confruntări în regiune, după cum a spus și dumneavoastră. De aceea, sunt pe deplin de acord cu doamna înalt reprezentant, care a subliniat importanța strategică a implementării depline a acestui acord de toate părțile implicate la întâlnirea ministerială de săptămâna trecută. Până acum, Agenția Internațională a Energiei Atomice a confirmat, repetate rânduri, că Iranul își respectă obligațiile asumate. Însă, președintele Trump i-a desemnat pe domnul Page, pe domnul John Bolton, ca uh, principalii responsabili de politica externă a Statelor Unite și aceste nominalizări nu fac decât să crească amenințările la adresa acestui acord. ne așteptăm la o poziție mult mai dură de negociere din partea administrației Trump. De aceea trebuie să spunem foarte clar că ne concentrăm pe termenele stabilite anterior și pe prioritățile strategice stabilite anterior și continuăm angajamentul nostru în direcția sprijinirii acestui acord. Sigur, e nevoie de a găsi un numitor comun și un angajament clar pentru a asigura punerea în aplicare de plină acestui acord vrem într-adevăr să confirmăm că Iranul respectă pe deplin acest acord și de asemenea dorim ca Statele Unite să continue să sprijine acest acord. Asta cere acțiuni concertate la nivel european. Cred că va trebui să avem și noi o poziție mai fermă în discuțiile cu Statele Unite pentru a ne asigura că noi înșine nu devenim un factor de subminare a acestui acord. Trebuie să avem în vedere și opțiuni alternative pentru a păstra acest acord. Trebuie să facem acest lucru. Ar trebui de asemenea să găsim parteneri care gândesc la fel ca și noi pentru a compensa eventualele plecări din grupul semnatarilor acestui acord. Astfel vom preveni conflicte suplimentare în regiune, pentru că dacă acestea vor avea loc, Europa va suporta o mare parte a costurilor. De asemenea, trebuie să arătăm că Europa rămâne un partener credibil care dorește să asigure respectarea normelor internaționale în vremuri de restriște. Sigur, există alte uh, chestiuni privind Iranul care nu țin direct de acest acord nuclear, Există diferențe de opinie în ceea ce privește programul rachetelor balistice și rolul Iranului în uh, conflictele din regiune, mai ales Siria și Yemen. Însă aceste chestiuni trebuie discutate separat. De asemenea, trebuie să ne pregătim și pentru scenariul cel mai pesimist, retragerea Statelor Unite din acest acord și anunțarea de sancțiuni din partea Statelor Unite în mai trebuie să ne găsim, gândim la o serie de stimulente politice și economice care să țină Iranul în acest acord. Acestea ar putea fi oferite în Europa prin intermediul unor uh, instrumente politice și tehnice care să protejeze companiile europene de sancțiunile uh, impuse de Statele Unite Iranului. Va trebui să găsim metode de a ne proteja de riscurile care vor apărea. E interesant, stimați colegi, să vedem dezbaterea europeană referitoare la o chestiune asociată. Avem uh, state europene care încep să facă o voce disonantă legătură cu evenimentele din zonă. Și de asemenea, discutați de discuțiile regionale pe tema înarmării nucleare în zona Golfului Persic. Încep alte dialoguri cu Arabia Saudită. Va trebui să integrăm și acest filon în demersul actual? Vă mulțumesc foarte mult. Tanok. Uh, thank you, Chairman. I have... Mulțumesc, domnule președinte. Va trebui să plec repede, sper că o să-mi puteți răspunde mie mai întâi. Uh, sunt pe deplin de acord uh, cu aceste îngrijorări, numirea lui John Bolton ca, în calitate de consilier pentru securitatea națională, el este o persoană cunoscută ca extrem de agresivă vis-a-vis -vis de Iran, a sugerat atacuri preventive împotriva acestei țări și, într-adevăr, cred că există un risc concret ca Statele Unite să se retragă din acest acord. Două întrebări rapid. Unul dintre intervenienți a spus că Arabia Saudită este semnatar a tratatului de neproliferare a armelor atomice. Nu știam acest lucru. Mă întreb dacă chiar așa stau lucrurile, dar și dacă am înțeles bine ce a spus dumneavoastră. Dacă sunt semnatari atunci cu sau fără acest acord cu Iranul, cum o să poată să se apuce să-și facă o bombă atomică fără a risca sancțiuni imediate din partea Consiliului de Securitate? Nu cred că este vreo procedură ca un semnatar acestui acord să se retragă uh, netam nesam fără repercusiuni pe plan juridic. Apoi, un lucru evident, dar încă nenumit, uh, Brexitul va veni peste niciun an de zile. Uh, Regatul Unit este parte a grupului de negociere și o parte importantă a acestui grup de negociere. Și de asemenea, Regatul Unit e chiar disperat să, să încheie un acord cu Statele Unite în perioada de 20 de luni imediat după Brexit. Și mă tem că în Washington poziția va fi una protecționistă, însă oricum există o promisiune vis-a-vis de relația specială din anglosferă, o promisiune făcută de Trump că Marea Britanie va fi uh, profund legată de Statele Unite după Brexit. Mă întreb uh, ce se va întâmpla odată ce Regatul Unit va fi în afara Uniunii Europene, dacă va mai uh, sprijini acest acord ca stat terț și dacă va mai sprijini Europa în acest demers, pentru că cum rămâne atunci cu sancțiunile, sancțiunile secundare? E o dilemă reală pentru Londra. Mulțumim foarte mult, doamna Muri. Mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc pentru aceste prezentări deosebit de interesante și pentru informațiile pe care ni le-ați oferit. Sunt pe deplin de acord cu comentariile făcute deja în ceea ce privește acordul cu Iranul și situația actuală. și de asemenea ce s-a spus în legătură cu păstrarea statului de drept. Dacă ar fi să păstrăm obligațiile internaționale, trebuie să ne respectăm noi obligațiile asumate. Este absolut esențial. V-ați uh, referit la un aspect ce aș dori niște clarificări suplimentare. Mă refer aici la uh, măsurile luate împotriva Iranului Uh, măsuri uh, care nu țin de prevederile acestui acord, pentru că, evident, uh, sunt îngrijorări clare în legătură cu Iranul și ce se întâmplă acolo, cum e tratată populația din această țară și știți, e în plus și un cetățean străin, un britanic, e în închisoare în Iran. Asta ca să aveți idee la, la ce mă refer și cred că există discuții referitoare la sancțiuni suplimentare, care însă nu sunt legate de acordul nuclear cu Iranul. Vor avea acestea repercusiuni asupra poziției americane vis-a-vis -vis de acordul uh, nuclear, în sensul că se vor lua măsuri împotriva Iranului, dar pe alte motive decât cele care țin de acordul nuclear. Apoi, Uitați-vă la situația actuală, la problema atât de, de delicată a conflictelor din regiune, care cel mai adesea se poartă prin interpuși. Există alte discuții regionale care în curs de demarare pe această temă. N-am înțeles foarte bine din intervenția noastră aveți în vedere un nou acord de neproliferare armelor atomice care se vizeze pe saudiți în acest context? La, la ce vă refereați exact? And so, yes, uh, I think you know, I'll leave it at those two questions, if you like. Am să mă limitez la aceste două întrebări, însă, într-adevăr, sunt foarte multe lucruri de, de, de discutat. Dumneavoastră spuneați foarte bine că situația acum e mult mai periculoasă decât în momentul în care am început uh, discutarea acestui acord cu ani în urmă. Trebuie să procedăm cu foarte multă grijă de acum încolo. Mulțumim foarte mult, doamna Modi. Domnul, domnul Hagi Gheorghiu, mulțumesc și eu pentru prezentările remarcabile. Am o întrebare pentru domnul Adebar. Spuneați că după punerea în aplicare de plin acestui acord, Iranul va fi o altă țară. Nu știu dacă am înțeles foarte bine ce, ce vreți să spuneți. Și două întrebări pentru doamna Germae. Spuneți că economia din anumite state va fi afectată uh, negativ. Vorbeați de India, de Corea de Sud uh, și n-am înțeles uh, care sunt exact implicațiile. Vorbeați apoi de tactica de negociere a domnului Trump cu Congresul American și spuneați că Uniunea Europeană trebuie să înțeleagă această dimensiune. La ce vă referiți aici? Mulțumesc. Mulțumim foarte mult. Vă rog. Vă da. Mulțumesc și eu foarte mult, spune domnul Büchner, pentru prezentările făcute. Două întrebări din partea mea. E o temă discutată mult în trecut și mă întreb dacă mai este valabilă. Cum va reacționa Europa în scenariul cel mai pesimist, și anume Statele Unite se retrag din acest acord și vor veni apoi sancțiuni secundare pentru companiile europene. Mă întreb dacă nu s-ar putea evita cumva aceste acțiuni secundare. Am văzut în sectorul financiar astăzi că există foarte multe companii care sunt destul de, de speriate de ce se întâmplă cum am putea să procedăm în cazul unor astfel de sancțiuni secundare impuse de Statele Unite împotriva firmelor europene? Și apoi, doi, uh, cum vedeți situația din Corea de Nord? Ceva vreme, Iranul și Corea de Nord au cooperat uh, într-un mod extrem de rodnic. Dacă Trump uh, obține ce vrea, Uh, programul de construcție rachetelor, dar va fi stopat. Dar ne va ajuta acest lucru pentru că Iranul are această portiță secundară, Corea de Nord. Corea de Nord ar putea să le ofere tot ceea ce își doresc. Mulțumim, domnul Fon. Mulțumesc foarte mult când ești ultimul intervenient. Majoritatea întrebărilor au fost puse deja. Îl ascultăm pe domnul Büchner, și dânsul s-a referit exact la Corea de Nord. Eu eram așa de bucuros că mi-a rămas mie Corea de Nord întrebat încă și iată mi-a luat înainte. Însă ceva totuși îmi rămâne și mie să întreb. Tot vis-a-vis -vis de Corea de Nord, un aspect nemenționat de domnul Buchner. E o nuanță oarecum diferită. Și anume, dacă vor avea loc uh, negocieri între Trump și Kim Jong-un, cum credeți că vor fi afectate acestea? Sigur, nu, știm ce, ce va face domnul Trump pe, pe 12 mai, dar dacă uh, anunță retragerea din acest acord nuclear cu Iranul, care va fi mesajul pe care acest lucru îl transmite Coreei de Nord? dacă într-adevăr el, Trump, vrea să negocieze un acord similar. Pentru că va trebui să fie un fel de acord similar. To, to North Korea. And uh, let, let me see if there's anything left here that, uh, that has not been raised yet. Uh, cam asta ar fi ce mi-a rămas mie de întrebat. Uh, restul uh, întrebărilor de pe hârtie au fost puse, inclusiv întrebarea domnului Hagi Georgiu ce, ce vreați să spuneți când ați spus un alt Iran decât cel din prezent? La ce v-ați referit? Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Bun, acum au din nou, deci cuvântul invitației, nu știu cine dorește să înceapă, vă rog. Uh, thank you. Uh... Mulțumesc foarte mult, spune domnul Adebar. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc distinșor parlamentar pentru aceste intervenții. Am să încerc să răspund la câteva din întrebările care mă vizau direct pe mine sau care erau cu titlu general și am să las, sigur, destule și colegei mele. Prima întrebare viza interese divergente ale statelor membre. Presupun că dumneavoastră știți mult mai bine decât mine care este poziția diferitelor statelor membre în chestiunea alternativelor actuale referitoare la Iran. Într-adevăr, în media s-a vorbit de dorința statelor 3 de a merge mai departe cu sancțiuni. Aceleași rapoarte s-au uh, referit la anumite disensiuni între statele membre. Nimic nou aici. A fost foarte greu să se ajungă la o poziție comună pe marginea sancțiunilor europene împotriva Iranului în acești ultimi 12 ani. Cei 12 ani dinainte de asemnarea acordului uh, în 2015. Există, deci, diferență de opinie, însă nu e foarte mult timp aici să analizăm aceste chestiuni în detaliu. Elementul important aici este ca poziția finală europeană să fie unificată, chiar dacă nu e poziția statelor E3, ci să existe o poziție europeană discuțiile regionale. Acestea încă nu au demarat. S-a făcut o propunere, după cum spuneam, a venit din partea iraniană. Iranul este gata să se implice în astfel de discuții. Până acum, uh, Arabia Saudită n-a fost foarte deschisă la ideea de discuții pe marginea securității regionale. Evident, întrebarea care se pune este dacă statele membre ale Uniunii Europene acționând independent, ar putea stimula cumva Riadul să accepte astfel de discuții. Însă, principiul european este să se găsească soluții multilaterale la astfel de conflicte. Și, de asemenea, ar fi foarte bine să răspundem la oferta iraniană și să începem un dialog pe această temă. Uh, apoi a fost întrebare referitoare la Iranul ca țară diferită, o altă țară până în 2021. Sigur, desperat putem spera. Acum, ce țară va fi Iranul atunci, nu știu și nici nu sunt aici să fac speranțe. Pot să vă spun că pe plan juridic și tehnic situația va fi alta. Dacă acordul este pus în aplicare așa cum trebuie, după 8 ani de zile, Iranul trebuie să ratifice protocolele adiționale. Uh, acest uh, protocol adițional se aplică doar, deocamdată cu, doar cu titlu voluntar. Ratificarea protocolului adițional uh, ține și de demararea în Statele Unite a unei proceduri juridice de suspendare a sancțiunilor, așa cum s-a asumat în acordul inițial. Lucrurile par să nu meargă în acea direcție, însă situația ideală, Iranul nu va mai fi în situația în care a fost înainte de semnarea acestui acord. Domnul Tanak, domnul Tanak a părăsit sala, însă m-a întrebat ceva în legătură cu uh, Arabia Saudită, da. Arabia Saudită este semnatara acordului de neproliferare și, prin urmare, s-a angajat să nu uh, dezvolte o armă nucleară, însă uh, Arabia Saudită a declarat în mod deschis că își va dobândi propriile arme nucleare dacă Iranul face acest lucru. E clar că există o serie de membri ai tratatului de neproliferare uh, care au în vedere achiziționarea de arme nucleare. Arabia Saudită se va retrage din acest tratat, așa cum a făcut-o și Corea de Nord, și probabil se va confrunta cu sancțiuni similare cu cele care au fost aplicate Coreei de Nord și pe care le-a primit Iranul când era suspectat că creează arme nucleare. Sigur, nu e o o, o chestiune lipsită de importanță, însă nu există niciun mecanism juridic care să permită Arabiei Saudite să domnească o armă nucleară în conformitate cu prevederile tratatului de neproliferare. Apoi, a fost o întrebare referitoare la posibila reacție europeană în sensul contracarării sancțiunilor secundare ale Statelor Unite. Nu putem noi să ghicim aici ce e gata să facă Europa. Noi am încercat să oferim consiliere referitor la poziția posibilă a Uniunii Europene. Colega mea s-a menționat, a menționat modul în care, în cazul că există o poziție unificată, cum ar putea reacționa Uniunea Europeană la sancțiunile secundare, însă problema aici ține doar parțial de eficiența acestor sancțiuni. O altă parte a problemă ține de modul în care Uniunea Europeană se prezintă uh, ca interesată să meargă într-o direcție precisă. Deocamdată ne limităm la semnale, la anunțarea unei poziții ferme, dar dincolo de sprijinul pentru acest acord, această poziție fermă deocamdată pare să nu existe la nivel european în sensul că nu se spune clar ce va face Europa în cazul scenariului cel mai pesimist. Și apoi uh, apare și problema contextului mai larg, uh, în ce mod se va implica Uniunea Europeană în situația din regiune, ideea unui pachet de măsuri, într-adevăr, dobândește tot mai mult contur, în sensul că Europa va trebui să spună ce vrea să dobândească în conformitate cu propriile interese. some of the points. și acum, doamna Ghean, mai e? Don, eh, Mă voi referi la puncte la care nu s-a referit colegul meu sau voi mai adăuga ceva legătură cu poziția europeană și activități non-nucleare și mm, tacticile de nego negociere ale lui Trump. Cred că discuțiile care au loc la ora actuală în ce privește posibile sancțiuni uh, adresa Iranului, sigur nu în legătură cu chestiuni interne, ci regionale și de rachete, însă cred că, eu cred că există un acord în legătură cu chestiunile litigioasă cu Iranul, însă există diferențe de vedere în legătură cu modul de a rezolva aceste probleme în mod uh, cât mai eficient posibil. Sancțiunile nu întotdeauna sunt soluția pentru a obține rezultatele dorite, ales, de exemplu, în uh, chestiuni pe care Iranul le consideră ca fiind, de, ca fiind priorități strategice, cum ar fi programul de rachete al său. Deci, uh, E nevoie de o abordare mult mai sofisticată uh, pentru a cumva face o adevărată uh, disecție, o analiză aprofundată a zonelor de relații cu Iranul și, ce, cum pot, uh, și pe care sancțiunile le pot afecta. Sunt divergențe de opinie, mai ales într-o perioadă în care pârghiile economice adesea Iranului sunt limitate. Există, a existat un, un grad de integrare economică după acord, dar nu s-a ridicat la înălțimea așteptărilor nici în Europa, nici în Iran. Deci cred că sancți, efectul unor sancțiuni asupra Iranului ar fi mai scăzut decât, acum decât în 2011, când se vorbea de sancțiuni legate de economie. A, aici mă voi referi la ce am spus, să ne uh, calibrăm bine acțiunile și să le gândim bine, mai ales în secvența lor în timp, în, ca să avem pârghii politice cât mai mari, că acum sunt limitate față de administrația Trump. E clar că cei care se opun acordului la Washington uh, au consiliat uh, administrația spunând că europenii vor ceda presiunilor dacă noi vom continua, spuneau americanii, să facem presiuni sporite și să chiar să extindem negocierile cu uh, Europa pentru a păstra în aer uh, acordul și uh, să luăm măsuri mult mai dure decât europenii, nu doar în legătură cu acordul nuclear, ci și în legătură cu chestiunile regionale, ca practic Iranul, Iranului să fie imposibil să continue să respecte acordul. Deci calculele lor cred eu că se referă la îndemnarea sau a face presiuni uh, asupra Iranului pentru a nu mai respecta acordul, deci a maximiza uh, gradul de impredictibilitate al Iranului. Și înainte de a uh, ne gândi la acțiuni colective, care ar putea da un semnal Iranului că Europa nu-și mai respectă angajamentele. Uh, ar trebui să primim garanții ferme din partea SUA că ele vor respecta acordul, deci să dăm un semnal Iranului că noi vom, suntem angajați să respectăm acordul, dar avem și probleme non-nucleare și vrem să le rezolvăm prin alte mecanisme. Deci asta este chestiunea calibrării și a calendarului și trebuie să înțelegem cum funcționează lucrurile la Casa Alba acum eu nu cred că nimeni are o poziție foarte clară în această privință. Știm că totul este imprevizibil acolo. În toate vizitele mele în Statele Unite în ultimul an, uh, oamenii pur și simplu sunt uimiți de, de, de gradul de impredictibilitate de la Casa Albă și în chestiuni externe și în chestiuni interne. Deci cred că înainte de a ne pune cărțile pe masă, trebuie să ne gândim bine la ce acțiuni putem întreprinde. Și a mai fost o întrebare în legătură cu economiile țărilor din Asia. E destul de transparent. Corea de Sud, India, Japonia sunt în negocieri cu Iranul pentru uh, mari contracte de investiții și au un interes real Uh, ca tensiunile din regiune să scadă și uh, urmăresc îndeaproape, subliniez, urmăresc îndeaproape ceea ce fac europenii și cred că ele ar saluta o coordonare cu europenii ca făcând parte dintr-o reacție internațională la adresa oricăror acțiune ale SUA care ar însemna o retragere din acordul nuclear și uh, Bun, întreb, a mai fost o întrebare în legătură cu poziția Regatului Unit Bun, din fericire, pentru moment, uh, cred eu că Regatul Unit încă mai face parte din cele 28 de state europene, deci are uh, o, o voce uh, în aceste discuții și are și o mare miză la, începerea ce privește negocierile cu SUA pentru moment. E unul din cei mai apropiați aliați ai SUA și cred că întrebarea asta, care ar fi poziția Regatului Unit eh, în eh, chestiunea sancțiunilor secundare eh, ale SUA, eu nu cred că s-a luat o decizie încă, dar cred că există un impuls de a se spune că e acesta un domeniu în care trebuie să se conlucreze îndeaproape cu blocul european în legătură cu mm, politica externă, dar aspectele tehnice, mi-e teamă că încă nu au fost hotărâte până acum și în ceea ce privește convorbile la nivel regional, presupun, v-ați referit specific la Arabia Saudită, de dacă îmi îngăduiți, aș mai spune că a fost un grad de, uh, un nivel de discuții regionale cu Iranul, mai ales uh, ultimele care au apărut în știri pe marginea unei conferințe ministeriale. Guvernele Italiei, Franței, Germaniei, Regatului Unit, împreună cu UE, uh, au uh, vorbit cu Iranul pe chestiuni legate de securitate regională, mai ales Yemen. Deci discuții există, sunt în curs de desfășurare. Cred că uh, europenii ar trebui să încerce să atenueze o escaladare în regiune pentru moment și să încerce să prezinte alternative și opțiuni pentru uh, liniștirea situației într-o perioadă în care uh, lucrurile încep cumva să scape de sub control. Și cred că faptul că europenii vorbesc atât cu Washingtonul cât și cu Teheranul, Israelul și Arabia Saudită înseamnă că ei au o valoare adăugată pentru a avea un mecanism uh, de pacificare a situației și încă o întrebare la care m-aș putea referi, și anume Corea de Nord. Aici părerile sunt împărțite, însă eu aș spune că Comunitatea pentru Securitate Nucleară uh, are de toate să spună că dacă Trump se retrage din acord, Asta înseamnă că nu face decât să uh, toarne gaz pe foc în legătură cu convorbirile cu Corea de Nord. Cum poate să afirme uh, Trump în mod credibil că va respecta un acord nuclear cu Corea de Nord și acum și în viitor, când tocmai subminează unul din acordurile nucleare cele mai robuste care există la ora actuală, cele mai solide și cred că Problema în Coreea de Nord e și o problemă de securitate globală și trebuie să fie importantă și pentru UE ca atare. Uh, întorcându-mă la dinamicile de la Washington, din Washington, de la ora actuală, sunt îngrijorări uh, cu privire dacă această administrație are dorința și capacitatea tehnică, cinstit vorbind, de a da rezultate uh, pe, în discuții foarte tehnice cu Corea de Nord, într-un moment în care, iată, se pregătește să denunțe un acord nuclear cu Iranul și către care trebuie să fim foarte îngrijorați de acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc mai avem încă două intervenții, dar vă rog, uh, foarte scurt. Întâi Ana Gomez și apoi uh, mai avem un intervenient. Mulțumesc! Uh, delegații la FED și Hidroa au vizitat recent Iranul și am primit informații cum că uh, unul din principalele motive pentru care mulți iranieni au manifestat uh, împotriva regimului uh, la începutul anului uh, au de-a face cu faptul că ei sunt nesatisfăcuți de situația economică, asta și în legătură cu aventura militară din Siria. Și la vremea aceea, de asemenea, ni s-a spus că au fost și consecințe grave la nivel intern pentru regimul din Iran, uh, ale faptului că israelienii au bombardat instalații importante iraniene din Siria și le-au distrus. Și, într-o oarecare măsură, întreb eu, are acest uh, lucru implicații și în Iran, deci mă refer la evoluția internă, din, evoluția internă din Iran și uh, Eh, este o contradicție în Iran, pentru că ei au spus că erau victimele lui Saddam eh, și faptul că Saddam a utilizat arme chimice, acum sunt utilizate arme chimice de către forțele Assad, Assad pe care îl susțin în Siria. Deci, cum împacă ei eh, această contradicție chiar la nivelul intern? Sigur, asta referitor la atitudinea elitei de la putere. Mulțumesc! După cum ați menționat, uh, a avut loc o, securitate, uh, o, conferință, mă scuzați, de securitate la München și, da, a spus, uh, invitata noastră a spus că sunt înseamnă mai mult de, decât președintele sau domnul McMaster a spus că Bine, McMaster nu mai e în funcție dar uh, timpul trece atât de rapid, uh, în orice secundă sunt noi evoluții în SUA, dar uh, sigur, domnul Netanyahu s-a referit la, Mün, la München, la amenințarea Iranului. Da, situația este foarte complexă, rolul Iranului în toată regiunea este foarte complex, însă da, problema Coreei de Nord ar trebui să fie argumentul nostru principal. Vedem că sunt multe mișcări acolo, dacă ne gândim la vizita lui Kim în China, dacă vedem ce uh, se întâmplă cu atitudinea mai deschisă, iată echipele comune la Jocurile Olimpice, Corea de Sud, Corea de Nord, vom vedea ce se întâmplă pe viitor, dar e cel mai puternic argument al nostru, sau ar trebui să fie. Vreau să spus că trebuie să dăm un semnal foarte puternic, dar uh, vă întreb, uh, la Consiliul de Afaceri Externe de luni, credeți că acest punct va fi pe de zi? Nu știu. Uh, știu că Serviciul Acțiune Externă e în sală, deci poate că s-ar face o declarație de către Federica Mogherini uh, care să spună că Uniunea Europeană ia problema, ia acest termen de 12 mai foarte în serios și că suntem gata să acționăm. Ați menționat sectorul bancar, care e foarte important. Am avut și noi o delegație de iranieni aici la Parlamentul European, care s-a referit, și asta s-a spus și la München, s-a referit la probleme de mediu regiune. Oare ar putea fi și acesta un nou activ al nostru la convorbiri, că s-a menționat și problema furtunilor de nisip la Consiliul de Securitate la München. Reprezentanții Iranului uh, doreau mai multe convorbiri, uh, poate diplomația climei ar putea intra în joc, chestiuni cum sunt apa potabilă, nisipul. Poate sunt și acestea luate în considerare, pentru că am simțit un ferit de deschidere din partea lor. Următoarea intervenție Mulțumesc, doamnă Moody, dar da, vă promit foarte pe scurt. Da, da, s-a spus ceva foarte interesant în legătură cu alți actori din Asia care își doresc să lucreze mai îndeaproape cu UE și să-și uh, uh sporească relațiile. Nu știu dacă știți, sigur, Serviciul de Acțiune Externă, cum spuneați, este în sală. Nu știu dacă asta se întâmplă, ce ne puteți spune, există inițiative în acest sens. Deci e ceva care evoluează. Mulțumesc. Acum, în încheiere, vă dau cuvântul, dar doar pentru 5 minute, vă rog, nu mai mult. Right, I will try. Ooh, I don't actually need this now. Um, I will try and... Voi încerca să fiu rapidă. Mă voi referi la opinia publică iraniană. Într-o țară precum Iranul, adesea este foarte greu să face o evaluare generală cu privire la țară, dar ne dăm seama că populația este foarte conectată pe platformele sociale. E o platformă precum Telegramul și jumătate din populație e prezentă acolo. Au loc dezbate și așa mai departe. Deci noi înțelegem în termeni limitați opinia publică iraniană, dar În urma protestelor din Iran ne-am dat seama că ele au pornit uh, din motive socioeconomice, dar până la urmă totul este strâns legat și de nemulțumirea față de politică. Și e o dezbatere publică destul de nouă în Iran față de ce a fost în ultimele trei decenii. Comentatori, jurnaliști, profesori, cu toții participă și discută pe subiecte care în trecut ar fi fost tabu. Au ieșit în stradă oameni care, în mod tradițional, votau pentru Republica Islamică. Asta a adus cu sine o nouă provocare. și se discută aprins despre reformele economice urgente, cele care trebuie să apară rapid în Iran. După cum spuneam, leadershipul iranian trebuie să ia niște decizii foarte grele cu privire la ce e de făcut și cu privire la partajarea puterii economice și politice din țară. Și a fost și o legătură cu operațiunile regionale și participarea în Siria sau Liban. Uh, a fost cumva aceste subiecte parte din sloganurile de la proteste, dar asta se întâmplă deja de ceva vreme. Principala provocare însă e, rămâne și este cea economică. În plus, mai e și nemulțumirea crescândă față de faptul că Așteptările de la acest acord nuclear au fost destul de mari, însă rezultatul slăbuț. Și atunci uh, leadership-ul trebuie să ofere o reacție, un răspuns la asta. În ceea ce privește discuțiile regionale, diplomația climatică, da, eu am fost foarte mult pro această dezbatere, însă după ce m-am deplasat în regiune, chiar în urmă, în urmă cu două săptămâni am fost ultima dată, uh, Chiar dacă Iranul declară public că e deschis în fața acestor discuții, ce alte regiuni nu sunt. Deci Iranul trebuie să ia niște acțiuni care să construiască punți de încredere. Ce putem noi face în acest context, din perspectivă europeană, este să încurajăm toate părțile să ia măsuri de uh, consolidare și construirea încrederii. Deocamdată nu există dorință de așa ceva, ci mai degrabă dorință de escaladare a conflictului și asta ar trebui să ne îngrijoreze. Și apoi, în ceea ce privește construirea de coaliții, nu știu dacă sunt colegii de la SEA aici, însă nu s-au mișcat multe la acest capitol. Însă eu pledez pentru. Știu că sunt reuniuni în mod regulat cu colegi din Japonia sau din Corea de Sud pe acest subiect, dar în termeni concreți nu cred că s-a gândit nimeni uh, la un plan uh, de urgență cu toate procesele și mecanismele aferente. Mă opresc aici, mulțumesc. Poftiți, vă rog. Mulțumesc încă o dată. Trei comentarii scurte începând cu Nord Corea, Corea de Nord, mă scuzați, și apoi cu câteva comentarii despre Iran și în cel urmă despre Europa. Despre Corea de Nord mai întâi. Așa cum spunea și Elis, comunitatea internațională de securitate consideră că ruperea acordului cu câteva zile înainte de întâlnirea cu Kim Jong-un nu este o bună idee. Însă sunt în state, uite oameni care gândesc uh, diferit. Ei cred că tocmai pentru a arăta că ai forță, putere, și așa mai departe, uh, trebuie ca președintele Trump să renunțe la acord pentru că este unul slab, pentru că se spune că Iranul trișează, că nu își uh, respectă obligațiile și că trebuie să fii dur cu Iranul, fiindcă asta îți uh, aduce un atu în negocierile cu Corea de Nord. Nu spun că sunt de acord cu asta, dar trebuie să ne împăcăm cu ideea că așa stau lucrurile. În ceea ce privește situația din Iran, așa cum spunea colega mea, discuția este una vie în rândul societății. Iar europenii trebuie să se angajeze în, pe discuțiile acestea legate de mediu, de societate, economice. E clar că așteptările au fost fixate foarte, foarte sus, dar s-a întâmplat în mod intenționat pentru ca toată lumea să participe la acest acord inclusiv uh, liderul suprem. Și acum, iată, toată lumea trebuie să digere rezultatul slăbuț. Ce pot face europenii? S-a menționat rolul BEI, s-a menționat uh, încurajarea uh, finanțării prin fluxuri nedominate de dolar, este modul în care Europa poate să participe în mod activ pe plan economic. Dar iată că merită să urmărim evoluțiile din Iran, fiindcă, iată, e vorba de o societate însetată de mai multă deschidere, o societate care își dorește un sistem intern mai echitabil. Iar în ceea ce privește abordarea Uniunii Europene, ar fi într-adevăr extraordinar dacă la Consiliul de Afaceri Externe de luni s-ar putea pune pe ordinea de zi acest subiect. Uneori este doar pentru a transmite un uh, semnal. Să zicem că e o rezoluție uh, prin care Uniunea Europeană anunță că se pregătește pentru scenariul cel mai rău, că se gândește la un plan de urgență. Deja aceste lucruri pot face parte dintr-un proces de negociere, demonstrând uh, celelalte părți interesate că e vorba de respectarea angajamentelor. Și doresc să mai spun un lucru și aici intră în discuție și Brexitul. E vorba de compartimentalizare, un cuvânt greu de înțeles, dar și mai greu de pronunțat, spune vorbitorul. Uh, s-a întâmplat cu acordul nuclear și uh, este un proces mai urgent ca oricând. E vorba de abilitatea de a uh, vedea care sunt sectoarele în care există acord și să continui cooperarea în aceste domenii, dar să vezi și care sunt domeniile și sectoarele unde nu există înțelegere. Era vorba și de relația cu uh, Regatul Unit după Brexit. Regatul Unit trebuie să se alăture efortului în uh, zonele în care are un interes ferm. Și apoi, în ceea ce este poziția UE față de Iran, ar trebui să putem compartimentaliza acele sectoare unde suntem de acord unii cu alții, de exemplu securitate regională, uh, chestiuni de mediu, dar să fim foarte stricți față de Iran acolo unde nu suntem de acord cu abordarea acestui uh, stat. E vorba de faptul că adesea joacă rolul de actor destabilizator în regiune. Cam, asta, cam la asta se așteaptă uh, cei de acolo de la noi, chiar dacă nu o spun explicit. Mulțumesc! Bine. Mulțumim uh, celor doi experți uh, care ne-au oferit atâtea informații. Mulțumim și colegilor pentru dezbatere. S-a încheiat acest punct. Acum trecem la următorul punct, uh, iar eu nu voi mai avea președinția, președinția acestei discuții. So good morning from my side. I'm taking over. Uh, it's great to have. Bună ziua și din partea mea. Preiau eu uh, conducerea acestei reuniuni. Mă bucur foarte tare că sunteți alături de noi. Poate, nu știu, vremea asta minunată, în ghilimele fiind spus, uh, a făcut să fiți atâția în sală și nu altundeva. alte împrejurări v-aș fi spus să veniți mai în față ca să fie atmosferă mai intimă, dar mi se pare că la FET nu merg lucrurile așa, așa că lăsați o baltă. Punctul 4 de pe ordinea de zi e vorba de acordul de parteneriat comprehensiv și consolidat în ceea ce, dintre Uniunea Europeană, Comunitatea uh, energiei atomice și statele membre pe de o parte și uh, de cealaltă parte Republica Armenia. Raportor pentru ă, acest subiect este domnul Laszlo Tökes și pe această cale îl invit să rostească câteva cuvinte dacă dorește. Thank you, Chair. Chairman, dear colleagues. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. În calitate de raportor, înainte de a face o prezentare, Doresc să mulțumesc pentru faptul că Uniunea Europeană și Armenia au înregistrat un asemenea progres în relațiile bilaterale. Fiind date și toate provocările. Vecinul nostru aniversează anul acesta 280 de ani, 2800 de ani Uh, de la înființarea capitalei Yerevan. Are o moștenire comunistă cu toate consecințele. De exemplu, provocări demografice, restriște economică, dar totodată are și disponibilitatea de a face reformele necesare în așa fel încât să devină o țară liberă, o țară liberă europeană semnarea acestui acord de parteneriat comprehensiv în noiembrie 2017 a însemnat un pas important. Ne oferă un cadru de cooperare în relațiile sale externe, Uniunea Europeană prioritizează relația cu vecinii, vecini uh, care mizează pe democrație, drepturile omului și stat de drept. În această perioadă, consolidarea relațiilor cu Armenia, într-o regiune cu turbulențe din punct de vedere istoric, rămâne o prioritate. O bună cooperare cu Armenia și cu vecinii săi, cooperare bazată pe transparență și încredere, rămâne elementul cheie pentru un viitor stabil și prosper pentru întreaga regiune. Avem strategia geopolitică și este în interesul nostru să ne angajăm în discuții cu vecinii noștri. În calitate de raportor, să știți că am uh, depus uh, toate eforturile necesare pentru a nu pierde din vedere acest context și pentru a putea discuta despre provocările regionale într-o manieră detașată și neutră. Am încredere că doamna Nicolae, colega mea, are aceeași abordare echilibrată în ceea ce privește Azerbaijanul. Aceasta a fost introducerea și acum doresc să mă refer la raport în sine. Mai întâi mă refer la aspectele politice, după care voi trece la aspectele economice. În primul rând este vorba de respectarea statului de drept, drepturilor omului și uh, a democrației. Aceste lucruri reprezintă elemente de bază. Și vreau ca pe aceste elemente să se bazeze raportul meu. Și orice alt progres în, al relațiilor noastre depinde de apărarea acestor trei valori. Omologii noștri din Armenia au dat dovadă de dedicare uh, la acest capitol și ne așteptăm ca această atitudine să continue, pentru că am stabilit niște priorități și am semnat un acord în acest sens uh, Raportul se bazează însă pe aceste elemente într-o secțiune separată. Reformele interne trebuie să continue. Se dorește o tranziție lină de la un sistem prezidențial la unul parlamentar. Și raportul subliniază acest element. Iar societatea civilă trebuie să poată să promoveze în continuare combaterea corupției și să fie un partener al guvernului în ceea ce privește Nagorno-Karabakh. Dorim ca acest conflict să se sfârșească și să se instaureze pacea subliniem faptul că Parlamentul European așteaptă să vadă un progres în acest sens și dorește să vadă uh, conflictul soluționat. Uniunea Europeană susține eforturile comunității internaționale în contextul discuțiilor din cadrul grupului de la Minsk. Minsk. Ne dorim ca ambele părți să, se, să cadă de acord, să se axeze pe nevoia de a găsi o soluție. Și am înțeles că o abordare similară a fost adoptată și în raportul cu privire la Azerbaijan. E nevoie de o soluție de durată pentru acest conflict. Asta va apărea dacă va exista curaj politic. E nevoie apoi de o strategie pe termen lung a liderilor din Armenia și Azerbaijan. În al doilea rând, e vorba de cooperarea economică și comercială. Raportul subliniază faptul că noi sperăm ca SEPA să ofere noi oportunități economice cetățenilor din Armenia, cetățeni care trăiesc în Armenia sau care se întorc în Armenia raportul Salut angajamentele în acest domeniu, chiar și dincolo de angajamentele OMC, în ceea ce privește, de exemplu, dreptul de proprietate intelectuală, acces la piață, pentru produse europene și așa mai departe. Raportul se axează și pe protecția de mediu și pe energie. Chit că în Armenia în continuare e nevoie să existe progres la acest capitol, să fie create locuri de muncă și să fie redusă uh, dependența față de importul de energie. S-ar putea găsi surse curate, ecologice, uh, ca alternative. Uniunea Europeană trebuie să continue cooperarea și la acest capitol cu Armenia subliniez în raportul meu o solicitare pe care a făcut-o Parlamentul către Comisie și SEAE de a ne transmite un raport detaliat, înscris, în ceea ce privește implementarea acordurilor internaționale. Vrem ca acest exercițiu să aibă loc la fiecare șase luni. Astfel am putea monitoriza mult mai bine procesul de implementare. Aștept cu nerăbdare, dragi colegi, comentariile dumneavoastră. Sunt deschis oricăror sugestii și vă mulțumesc de pe acum. Mulțumim foarte mult, domnule Tăcheș. Următorul vorbitor, raportul din umbră, domnul Scholz. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să mulțumesc uh, explicit raportorului pentru proiectul de raport și pentru analiza făcută. Acest acord, iată, deschide perspectiva unei mai bune cooperări între Uniunea Europeană și Armenia. În ceea ce ne privește, de princi ca principii suntem de acord cu raportorul. Voi depune însă în nume personal câteva amendamente care vor ilustra poziționarea specială a acestui acord. Voi ține cont nu doar de condițiile cadru, dar uh, voi ține cont și de uh, politica deosebită din Armenia. Și acest acord, iată, trebuie să continue Uh, cooperarea cu Armenia în termenii cei mai buni. Ne-am gândit și la conflict, la subiectul Nagorno-Karabakh și cum punem problema. Avem niște pretenții față de Azerbaijan și mi se pare că putem să le exprimăm și față de Armenia, așa cum a rezultat în urma schimbului de opinii cu ministrul de afaceri externe din Armenia în urmă cu câteva săptămâni, chiar aici la AFET. Iar noi, cei din Uniunea Europeană, putem să facem presiune în așa fel încât să fie luate măsuri de consolidare, de construire mai întâi a încrederii reciproce. Pentru că deocamdată e vorba de o lipsă totală de uh, disponibilitate la compromis uh, a părților implicate. Trebuie să fie declarat un armistițiu, trebuie să fie gestionat și monitorizat, trebuie ca părțile conflictuale să respecte uh, niște principii de dezarmare și trebuie ca toată lumea să se abțină de la orice acțiune care să stârnească conflictul. Acestea sunt niște precondiții, iar uh, noi trebuie să contribuim cumva la găsirea unei soluții. Iar în ceea ce privește aspectele economice, e necesar ca Armenia să se integreze uh, economic uh, și trebuie să aibă relații comerciale și cu Uniunea Europeană, înțelegem și relațiile, desigur, cu Rusia, dar să existe un echilibru. Și există Comisia Economică Eurasiatică, acolo pot fi enunțate aceste principii. Apoi, ar trebui să spunem foarte clar că Armenia trebuie să ratifice statutul uh, Tribunalului Penal Internațional. Deocamdată numai l-a semnat, dar el trebuie să fie și ratificat. Există uh, compromisul de la Kampala din anul 2010 și a susit momentul ca acesta să fie ratificat, fiindcă ar fi, în opinia mea, un uh, pas înainte în ceea ce privește cooperarea bilaterală. Mulțumesc și mă bucur uh, să pot coopera cu raportorul și cu raportorii din umbră. Mulțumim foarte mult, domnule Scholz. Urmează domnul Stettinger. Thank you for Mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte. Îi mulțumesc foarte mult domnului Tăcheș pentru raportul domniei sale. Foarte pe scurt, uh, cred că va trebui să reafirmăm în rezoluția însoțitoare sprijinul Parlamentului European pentru copreședinții grupului de la Minsk în încercarea de a rezolva conflictul din Nagorno-Karabakh. mai precis, rezolvarea, soluționarea acesteia pe principiile statuate anterior, nerecursul la forță, autodeterminare și integritate teritorială. După cum se spune de altfel și în rezoluția noastră privind parteneriatul estic adoptată pe 15 noiembrie 2017. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, domnule Ștetina. Urmează doamna Moody. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să doresc și eu uh, uh, Aș dori să-mi afirm în primul rând sprijinul pentru acest acord. Uh, este extrem de oportun. În al doilea rând, după cum s-a spus deja, în ceea ce privește noile oportunități economice care apar după încheierea acestui acord, trebuie spus că vrem într-adevăr să fructificăm la maxim aceste noi oportunități, să nu le lăsăm doar pe hârtie, ci să le transformăm în relații concrete cu IMM-uri, cu această economie vibrantă. Dincolo de aceasta, E important uh, ca acest acord uh, să includă componente privind uh, statul de drept și drepturile omului. O să rămânem în legătură cu raportorul pentru a ne asigura că, într-adevăr, aceste elemente sunt menționate. Importante sunt drepturile indivizilor în materie de protecție, inclusiv la locul de muncă. E important, dacă ne uităm la acest acord de parteneriat, e important ca întreaga societate să fie un beneficiar real al acestui acord. Și apoi componenta de comunicare. Am văzut, în cazul altor acorduri, că nu e vorba doar de un acord la nivel înalt între, două, între Uniunea Europeană și guvernul Armeniei, ci este vorba de o comunicare cu poporul armean. Comunicarea avantajelor clare care decurg din aplicarea acestui acord. Deci, componenta de comunicare trebuie să fie omniprezentă în activitatea noastră aferentă acestor acorduri. Mulțumim, doamnă Moody dacă nu dorește altcineva să intervine. A, mai era un lucru, vorbeam de siguranța la locul de muncă și am uitat să menționez și legislația privind egalitatea de șanse, care nu se regăsește deocamdată în legislația din Armenia. Mulțumim, spune domnul președinte. Poate vă aduceți aminte că în etapele preliminare l-am avut alături de noi pe domnul Nalbandian, ministrul de externe al Armeniei. El a fost aici în februarie pentru un schimb de opinii. Și poate vă amintiți că mare parte a discuțiilor de atunci s-au referit la chestiuni de ordin regional și nu la acordul de parteneriat. Pentru a rămâne coerenți în abordare, doresc să vă spun că activitatea noastră se desfășoară în paralel cu cea referitoare la raportul doamnei Nicolai uh, prin viitorul acord între Uniunea Europeană și Azerbaijan. întâlnirea raporturilor din umbră și voturile pe aceste trei texte vor fi programate în aceleași zile. Termenul de depunere a amendamentelor mâine, 13 aprilie, la 11 dimineața. Acum uh, trecem la recomandarea pentru Consiliu privind uh, a Adunarea Generală a Națiunilor Unite, a 73-a Adunarea Generală a Națiunilor Unite. E oarecum stânjenitor aici pentru că eu trebuie să prezint acest raport uh, din calitatea de președinte de ședință protocolul nu e tocmai respectat într-o astfel de, de situație, dar dacă vreți, mă mut pe scaunul din dreapta, nu că ar conta mare lucru. Ca în fiecare an, acest raport uh, ne dă ocazia de a prezenta poziția Parlamentului European în relație cu Națiunile Unite și pe chestiunile cele mai importante cu care se confruntă Națiunile Unite în prezent. Însă, înainte de a trece în detalii, la detalii, am să mă refer la o chestiune care ne arată pe deplin complexitatea provocărilor cu care ne confruntăm în prezent. Cu doar două zile în urmă, Consiliul de Securitate a avut o dezbatere privind ceea ce foarte probabil a fost un atac cu arme chimice în Siria și a încercat să vadă cum s-ar putea răspunde la astfel de atrocități. Ca în multe cazuri din trecut, o superputere a blocat rezoluția pentru care drept de veto. Așa că toate propunerile au fost apoi anulate reciproc. Nu s-a făcut nimic și oamenii continuă să sufere. Asta este o consecință catastrofală a acestui principiu al vetoului. E un mecanism care trebuie să fie reformat rapid. Noi sprijinim eforturile de reformă ale Secretarului General al Națiunilor Unite în încercarea de a restructura această uh, entitate care trebuie să fie mai operațională și mai bine organizată. De asemenea, sprijinim schimbările substanțiale avute în vedere pentru a alinia sistemul de dezvoltare a Națiunilor Unite la prioritățile din Agenda 2030 și la obiectivele mileniului de creștere durabilă. De asemenea, sprijinim efortul de a schimba compoziția Consiliului de Securitate pentru a reflecta mai bine situația actuală din lume, eventual cu un loc permanent uh, pentru Uniunea Europeană. În acest an uh, nu am mai uh, discutat despre fiecare țară afectată de conflicte. Asta nu înseamnă că ezităm să numim aceste state afectate de conflicte, dar noi, membrii AFET, ne-am aplecat asupra acestor cazuri în ultimele luni. Din păcate, statele menționate în raportul nostru privind a 72-a sesiune a Consiliului de Securitate încă nu au găsit nicio soluție pașnică la conflictul care le afectează. Există apoi și alte chestiuni. Violența sexuală, cum ar fi violul, continuă să fie utilizată ca armă de război și rămâne o crimă de război. De aceea noi cerem o protecție suplimentară pentru femeile și fetele aflate în zone de conflict. În ceea ce privește armele de distrugere în masă și chestiunea neproliferării, noi sprijinim toate activitățile Națiunilor Unite și, de asemenea, încurajăm toate statele membre să semneze și să ratifice acest acord. Ceea ce privește drepturile omului, cu îngrijorare observăm uh, limitările impuse societății civile peste tot în lume. Drepturile omului sunt indivizibile, interdependente și interrelaționate. Vorbind de drepturile omului, sprijinul nostru pentru pactul mondial privind migrația și refugiații uh, rămâne ferm. Cerem Comității Internaționale să ofere un sprijin uh, suficient de ordin financiar Agenției Națiunilor Unite pentru Refugiați pentru ca aceasta să-și poată duce la îndeplinire misiunile asumate. Apoi reafirmăm angajamentul nostru la acordul uh, de la Paris privind schimbările de climă și subliniem importanța aplicării la nivel mondial a acestui acord. Aștept să primesc sugestii suplimentare de noastră la întâlnirea raportorilor din umbră și uh, vă reamintesc că termenul de depunere amendamente este 25 aprilie. Mulțumesc foarte mult! Avem o serie de colegi care doresc să intervină. Domnul Tăcheș are cuvântul. Dânsul intervine în numele domnului Covacev. Domnul Covacev uh, m-a rugat să transmit acest mesaj din partea domniei sale. Ca raportor pe rapoartele anterioare privind adunarea generală a Națiunilor Unite. Doresc să-l felicit pe domnul Freund pentru redactarea acestui text, care este bine structurat, concis și creează o bază solidă pentru viitoarele compromisuri. Am observat că proiectul de text în acesta nu se referă la anumite țări. Noi am apreciat dacă raportorul uh, ne-ar putea spune dacă se dorește ca situația să rămână și în textul final sau dacă referințele punctuale la anumite state vor fi introduse prin amendamente. Amendamente. Îl felicităm pe domnul Freund uh, pentru sublinierea importanței unei reforme cuprinzătoare a sistemului Națiunilor Unite, inclusiv reformarea Consiliului de Securitate a Statelor Unite. Acesta se regăsește mai mult chiar în prima secțiune a raportului. O astfel de reformă trebuie să se bazeze pe un consens larg în direcția revitalizării activității adunării generale și ar trebui să vizeze îmbunătățirea coordonării și coerenței acțiunilor întreprinse de toate instituțiile Națiunilor Unite. Ca și în rapoartele din anii anterior, grupul PPE uh, dorește să repete clar și ferm faptul că drepturile omului care se regăsesc în Convențiile Națiunilor Unite sunt universale, indivizibile și interdependente și interrelaționate. Iar respectarea acestor drepturi trebuie să fie asigurată. În acest sens, considerăm că lipsește o componentă importantă la, uh, în secțiunea statul de drept, democrație și drepturile omului. Nu se vorbește de libertatea religioasă. Noi vom continua să milităm pentru libertatea religioasă. De asemenea, o secțiune importantă privind combaterea terorismului nu apare în textul din acest an. Și de asemenea, nu se menționează răspunderea în direcția asigurării protecției, importantă pentru noi. PPE-ul reiterează condamnarea lipsită de echivoc a terorismului și sprijinul de plin pentru acele măsuri menite a înfrânge și a eradica organizațiile teroriste, în special așa numitul stat islamic. În ceea ce privește dezbaterea referitoare la conceptul de refugiați pe motive de schimbări de climă, PP-ul n-ar dori să se referă la acest aspect. Ar fi o chestiune extrem de dificilă, dificil de acceptat pentru grupul nostru. În secțiunea pace și securitate se menționează Uniunea Africană, însă nu se menționează alte organizații regionale sau subregionale. În concluzie, după cum spuneam, acest proiect de text uh, este o bază solidă pentru viitoare compromisuri și sperăm că vom avea un text uh, bine închegat pentru a-l vota în plen în mai târziu în cursul acestui an. Mulțumim foarte mult, domnule Țăcheș. Am să revin la întrebările noastre la finele intervențiilor. Scholz, as a shadow reporter please. Acum ai cuvântul domnul Scholz, raportor din umbră, dar nu, doamna Lohmiller nu. Domnul Scholz. Dar we for gender quotation, so that you can start. Bun, cam pentru echilibru de gen, în fine, puteți începe de la asta. Um, Thank you, Chair. Uh, I was asked to... Mulțumesc, domnule președinte. Deci mi s-a dat mie cuvântul. Vreau să vă mulțumesc uh, pentru că ați uh, elaborat acest raport. Cred că a fost o mm, misiune dificilă acum și sunt, sunt de acord cu dumneavoastră. Mm, la momentul actual, încercarea de a ajunge la o poziție a Parlamentului European pentru cea de 73-a generală a ONU înseamnă că trebuie să ținem cont de situația internațională concretă de la ora actuală. Din păcate, situația actuală era caracterizată de un pericol sporit uh, de război la nivel global, chiar nu doar regional. De aceea a sugera să încercăm să facem o legătură între aceste provocări cu uh, cea mai mare misiune a ONU, pe care și-a asumat-o de altfel ONU, și anume ca până în 2030 să ajungem la o agenție, uh, mă scuzat, la o agendă de dezvoltare durabilă, asta însemnând că am mai rămas doar 12 ani pentru a atinge toate cele 17 obiective ale agendei 2030 uh, și cred că avem șansa de a descrie concret mm, unde ar trebui să contribuie activ în Europeană, în ce domenii, pentru a atinge aceste obiective. Sunt de acord cu noastră în legătură cu pacea și stabilitatea, reforma întregului sistem ONU, problema agendei pentru femei, pace, securitate, uh, prevenirea conflictelor și atenuarea efectelor conflictelor, trebuie făcut o legătură între acestea, Sigur, ONU are instrumente în această dimensiune de securitate uh, uh, pe agenda sa. Trebuie făcute mai multe în direcția dezarmării pentru a proteja, pentru a dezvolta, a consolida drepturile omului, democrația, de uh, statul de drept. Să ne gândim la oportunitățile, dar și la obligațiile care ne revin pentru a avea un acord global uh, pentru migranți și refugiați. Și de aceea vor trebui întreprinse anumite activități și de către Uniunea Europeană, apoi uh, provocările legate de climă, diplomația climatică și așa mai departe. Aș mai adăuga că trebuie să ținem cont că trebuie să partajăm o anumită, anumită, anumite uh, aspectele acestui raport și cu capacitățile economice ale statelor membre și ale statelor membre ONU de a-și dezvolta o economie solidă prin cooperare multilaterală internațională sporită și să utilizeze instrumentele pe care le are la dispoziție într-un mod mai responsabil. Deci dorim o cooperare strânsă cu dumneavoastră pentru a finaliza acest raport. Știu că, sigur, aveți limite în redactarea acestui raport, dar e bine că avem șansa să cooperăm cu dumneavoastră în direcțiile pe care le-am menționat și să sperăm că vom ajunge la timp la un acord pentru un uh, document foarte bun. Mulțumesc acum doamna Lohbilă. Mulțumesc, domnule președinte și raportor. Credem și noi că e un raport foarte bun care sublinează elementele principale pe care trebuie să ne concentrăm la următoarea sesiune a adunării generale ONU. În ce privește amendamentele noastre, noi eh, ne pregătim să facem referire la o amenințare la adresa multilateralismului și trebuie să fim angajați în direcția sprijinirii sistemului multilateral. De asemenea, am dorit să subliniem că e important ca UE să vorbească într-un singur glas la adunarea generală. Am văzut în uh, anul trecut. Uh, din păcate, lipsa de unitate între statele membre, care afectează și uh, poziția în general la UE, la ONU. Vom depune amendamente pentru ca să subliniem mai mult drepturile omului, cel, cel de-al treilea pilon al Cartei ONU. E și o precondiție pentru uh, uh statele ONU. Da, Institutul net pentru Drepturile Omului a declarat că 90% din obiectivele de dezvoltare durabilă depind uh, de progresele făcute în domeniul drepturilor omului. Deci e foarte important ca drepturile omului să fie prioritizate în sistemul ONU și apoi am sugerat de asemenea să adăugăm o subsecțiune chiar ce privește dezvoltarea durabilă, pentru că e unul din domeniile puse sub semnul întrebării de anumite guverne. Deci sperăm, asta a spus de altfel și domnul Scholz, să crească importanța angajamentului nostru pentru a atinge obiectivele agendei 2030. Vom uh, depune un amendament referitor la uh, agenda de sec- pace, securitate, tineret, e o nouă inițiativă a Secretarului General ONU, deci să implice tinerii în activități de prevenire și construirea păcii. De asemenea, vom depune un amendament în legătură cu dreptul de, de mediu. Există o inițiativă în acest sens pe care o salutăm. E o inițiativă a ONU uh, foarte binevenită și o vom susține. Și uh, mai spun că în legătură cu Consiliul de Securitate a ONU am face o referire și la diverse, diverse regiuni, acolo unde, uh, unde ONU are un rol de jucat ca actor de menținere și uh, construirea păcii. Cam asta ar fi. Sperăm ca în continuare să lucrăm foarte bine. Cred că va fi un raport foarte bun. Mulțumesc! Mulțumesc că un Moody. Uh exactly as I would expect from you. This is a <laughs> excellent. Mulțumesc, așa cum aș aștepta, e un proiect de raport excelent. Mă voi referi la câteva puncte din raport. Consiliul de Securitate ONU, a și spus în comentariile dumneavoastră, e clar că e nevoie de o reformă a dreptului de veto dacă acest Consiliu de Securitate vrem să fie și operativ, într-adevăr, cu ce, dacă ne gândim la ce probleme globale avem acum. În al doilea rând, salut uh, faptul uh, că acordați prioritate rolului femeilor în raport. Bine, rolul uh, femeilor în ce privește reconstrucție post-conflict, prevenirea conflictelor, uh, voi depune probabil amendamente pentru a sublinia angajamentul direct al femeilor în procese de pace. Sunt probe puține, dar sunt clare în legătură cu impactul pe termen lung a, a, a, al rolului femeilor în, implicate în procesele de pace despre secțiunea legată de neproliferare, că aveți câteva alineate uh, pe această temă. Mm, gândindu-ne la ce se întâmplă nu doar în Regatul Unit, dar în Siria recent, în fine, utilizarea armelor chimice, trebuie inclusă uh, specific în uh, acest, la acest punct. Și legându-mă de dezbaterea de adineauri, nu știu dacă e bine să includem și o referință la acordul uh, nuclear cu Iranul și parteneriatul respectiv, JCPOA, nu știu dacă ar trebui poate inclus, n-ar, nu ar trebui poate inclus și această parte în raport și uh, mă alături celor spuse de antevorbitorii mei, dumneavoastră doriți o dezbatere în legătură cu definiția refugiaților climatici, definiția juridică. Cred că e foarte important să insistăm pe acest punct și în raportul pe care discutăm. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum președintele îți dă cuvântul raportorului în încheierea dezbaterii. Așadar, sunt recunoscător pentru faptul că m felicita, felicitat, sau măcar majoritatea m felicită, felicitat, deși nu v-ați referit la un număr de chestiuni în raport, dar în fine, așa stau lucrurile. Da, după cum uh, probabil știți, am avut spațiu limitat pentru raportul meu. Din păcate, asta trebuie să luați în considerare în primul rând. Noi am uh, elaborat la început un raport de vreo trei ori mai lung și majoritatea rezervelor exprimate în se, se regăseau acolo și țările menționate. Problema cu țările e că dacă, men, dacă menționez 4-5 țări, va veni cineva și mai spune de ce n-ați menționat uh, țara numărul 6 și numărul 7. De aceea n-am menționat țări anume, dar a fost și o problemă de spațiu. Și de asemenea știam că în amendament dată aveți ocazia să vă referiți la orice țară doriți. Și astfel ele vor apărea în raportul final. Asta sigur se leagă de fapt și de lupta împotriva terorismului, care apare în fiecare raport. Anul acesta am lăsat-o pe din afară, din nou, pentru că trebuia să uh, insistăm pe anumite puncte. Noastră, doamnă Moody, l-ați referit la faptul că femeile au un rol de jucat în procesul de pace, sunt un rol foarte important și sunt uh, total de acord. Am, am mai avut de altfel această conversație în legătură cu, cu uh, procesul JCPOA, nu? deci acordul nuclear cu Iranul. Uh, Femeile uh, au jucat un rol major în uh, elaborarea acestui acord, după cum știți și știm, atât din partea UE, cât și la nivel internațional în general. Deci uh, vă voi fi recunoscător dacă veți face acele amendamente la care v-ați referit. Din nou vreau să vă mulțumesc pentru o discuție interesantă pe care am avut-o aici și vă reamintesc că termenul pentru depunerea amendamentelor este până de 25 aprilie. Bun, să vedem ce urmează. Și acum urmează o discuție cu ușile închise. Mă rog, oricum nu suntem prea mulți în sală, dar totuși voi ruga pe cei care nu pot rămâne să părăsească sala, să rămână europarlamentarii și restul rog părăsiți sala.